bucuria de faptul că doi cetățeni suedezi au fost eliberați și au ajuns în Suedia azi noapte. Liberați în Etiopia, doamna Cortața Grațabil, cred că poate să ne spună mai multe, că vrea. Please, Mrs. Cortața Bill, would you like to add anything? Vă rog, doamna, doriți să spuneți ceva? I wish to truly thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Este o zi mare pentru Suedia. Johan și Martin sunt liberi și mulțumim tuturor colegilor pentru solidaritatea și sprijinul de care au dat dovadă. Ei au fost eliberați împreună cu alții din închisoare în Etiopia și au ajuns acasă dimineața de vreme în Suedia. Bineînțeles că ne dorim ca toți ziariștii din lume uh, în închisori să fie și eliberați. Vă mulțumesc foarte mult! Next point, an announcement. I've been Următorul uh, punct este vorba de domnul Wojtek Minar, care înlocuiește pe domnul Irji Havel, începând cu 23 iulie 2012, vreau să vă informez. Și aceasta vă spun că în vertirea articolului 3 al 2 din regulament, atâta vreme că nu vor fi verificate